del día es el relativo al informe de la señora Beder, Plan de Acción de la Unión. Urmează raportul Bearder, planul um, de acțiune al Uniunii Europene împotriva uh, traficului cu uh, animale sălbatice. Aveți cuvântul, domnule raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc